o moțiune comună de rezoluție, alineatul 11 din textul inițial în două părți, partea întâi, cine este pentru? Trivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Verificăm partea a doua de la alineatul 11 din textul inițial, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Închid votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem la alineatul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 15, textul inițial în două părți, partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează acum situația din Thailanda. O moțiune comună de rezoluție din partea șapte grupuri politice. Avem un amendament la considerentul M pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Rezoluția în ansamblul său, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Mă scuzați, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptă. Trecem la următorul vot. Situația copiilor din Nigeria, strămutările în masă ca rezultat ale atacurilor grupării Boko Haram, o moțiune comună de rezoluție din partea a șapte grupuri. În primul rând, alineatul 11 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul N, votăm tot în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la rezoluție în ansamblul său prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la cazul lui Ali Mohamed Alimr, o moțiune comună de rezoluție din partea a 8 grupuri politice. Alinatul 1 din textul inițial, votăm în două părți, partea 1 prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Urmează acum alineatul 7 din textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 8, două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înainte de referirea 11, un amendament 1 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm. Pentru. Deschid votul, spune președinta. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, vă rog să ridicați bine mână. Votăm acum rezoluția în ansamblul său pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. The next vote is on the report by Mr. Tajani. Urmează acum raportul vicepreședintelui Tajani Serviciile de plată în cadrul pieței interne, un raport ECON. Votăm întregul text în bloc, dar avem un amendament 1 al Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la rezoluția legislativă, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează acum următorul vot. Urmează acum următorul vot. Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE, cazul Spaniei. Votăm mai întâi amendamentul 8, vot cu două părți. Prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte, de asemenea, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Formează amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge de asemenea. Votăm acum textul inițial al aliniatului 3, vot pe părți. Cine-i pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte devine caducă. A doua parte devine caducă. Doriți să verificăm votul pentru prima parte? Bine, verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Și atunci, acum votăm și a doua parte. cine e pentru a doua parte? Împotrivă? Abțineri? Această a doua parte se respinge. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 4, textul inițial, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 12, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și Ajungem astfel la liniatul 7, vot, eh, textul inițial, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 12. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 13. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Bine, verificăm. Votul pentru a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul a fost strâns. După aliniatul 12, amendamentul 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 Considerentul A, amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și ajungem la considerentul B, amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum considerentul B din textul inițial, vot pe părți, prima parte, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează amendamentul 6, vot pe părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. A doua parte devine caducă. Trecem la considerentul F, amendamentul 1, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm textul inițial al conținutului F. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul G, amendamentul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum textul inițial al considerentului G. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După considerentul H, amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. După considerentul I, amendamentul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul M, text inițial, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul N, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum votul moțiune comună de rezoluție privind pedepsa cu moartea. Aliniatul 1, text inițial, vot pe părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul.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 se adoptă. Vă mulțumesc. The next one. Următoarea rezoluție se intitulează Învățămintele desprinse din dezastrul Nămulului Roșu la 5 ani după accidentul din uh, Ungaria. Mulțumim pentru rezoluție. În primul rând, alineatul 2, textul original, vot pe post prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă de asemenea. Alineatul 5, textul original, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. Amendamentul 2, cine stă pentru, împotriva, abținerii, respins. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotriva, abținerii, respins. Votăm acum alineatul 17, textul original, două părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 19. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Deci supun la vot alineatul 21, textul original, în două părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte este prin... Cum s-a deschis votul? S-a închis votul și a fost adoptată. Acum, alineatul 23, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Citarea numărul 2, cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 6, cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. După considerentul E, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri. Cred că ar fi bine să verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Respins. Votăm acum rezoluția în întregimea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptată. Votăm acum renoirea planului de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen și capacitatea femeilor în contextul dezvoltării. Aliniatul 2, textul original cu un amendament uh, oral din partea doamnei Linda McEwen. Aveți cuvântul. funcționează acum. Vă mulțumesc. Este vorba de un amendament oral, pentru că acum Comisia Europeană și-a publicat documentul de lucru privind uh, dimensiunea de gen. Deci este vorba de o actualizare a rezoluției. Există obiecții față de această propunere, nu? Ba da. Însă nu cred că sunt 40 de europarlamentari, deci supunem la vot textul original. Și vom vota alineatul în forma sa modificată prin amendamentul oral. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10 acum. Textul original, vot pe părți, pe prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de asemenea. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 2, vot pe părți, vot cu apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. fost respinsă. A doua parte devine caducă. Și ajungem la textul original al liniatul 19, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E, textul original, în două părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de asemenea. Să pun la vot rezoluția în întregimea sa, s-a deschis votul, s-a închis votul. A fost adoptată. Ajungem la ultimul vot de astăzi, raportul doamnei Zaborska privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și muncă. Să pun la vot în primul rând alineatul 1, textul original, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Se respinge, însă aș dori să verificăm. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă diferența de un singur vot. Da, se întâmplă uneori în Parlament, dragi colegi. Aliniatul 8, textul original, trei părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotriva abținării. se adoptă. A treia parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul nou, Acum textul original. Cine stă pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 10, textului original. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, 4 părți, textul original 4 părți, prima parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă patra parte. Dori, dori să verificăm foarte bine, verificăm a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte, cine stă pentru? Împotriva. Abținerii. Verificăm și a patra parte. S-a deschis votul.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 Se adoptă alineatul 20, textul original în două părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. Alineatul 22, văd că apel nominal, s-a deschis votul. s închis votul. Se adoptă. Alineatul 23, textul original în două părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Alineatul 24, textul original, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 25, în două părți, prima parte, cine este pentru? 25, alineatul 25, textul original în două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 26, textul original, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Alineatul 27, amendamentul 3, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Deci votăm alineatul 27, textul original, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 28, textul original, trei părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte, vot cu apel nominal. Doriți să verificăm? Verificăm în doua parte. S-a deschis votul. A doua parte de la alineatul 28. S-a închis votul. A fost respinsă. Însă cu o mică diferență. A fost foarte bine că am verificat. A treia parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează alineatul 29, amendamentul 4. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Alineatul 30, textul original în două părți, prima parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de asemenea. Alineatul 31 în două părți, prima parte cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte cine stă pentru, împotriva, abțineri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 fost respinsă. Alineatul 36, a doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează alineatul 37, textul inițial în trei părți. Partea întâi prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează alineatul 37, partea a doua, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 41, textul inițial prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 42, partea 1, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 43, textul inițial în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Alinatul 44, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 45, textul inițial în două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 45, partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 46, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 50, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 52, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la votul textului inițial, la alineatul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 52. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 53, textul inițial, în două părți, partea întâi prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55, textul inițial în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, alineatul 56, textul original în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea numărul 13 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Considerentul C, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul H în trei părți, partea întâi pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a treia pentru Bine, verificăm partea a doua, deschidem votul la partea a doua, la considerentul H. S-a închis votul. Se adoptă, e clar. Partea a treia pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. Dragi colegi, era clar, ca și la cealaltă. Dragi colegi, a fost clar, continuăm cu considerentul L. Bine, dacă vorbiți mai tare, câștigați. Deschidem votul la partea a treia de la H. I close the vote. S-a închis votul.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 Considerentul Q prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Considerentul T, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează considerentul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție. Prin apel nominal s-a deschis votul. Yeah. And I'll close the vote and it has been carried. S-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi, pentru participare la vot. Trecem acum la explicațiile de vot. O scurtă pauză până la explicațiile de vot. Mulțumesc, dragi colegi. Stimați colegi, avem uh, în continuare explicații la vot. Îi rugăm pe colegii care pleacă să facă acest lucru în liniște ca să putem începe explicațiile.